spun că ședința și procesul verbal, pardon, al ședinței de ieri este disponibil și dacă nu aveți niciun fel de comentarii, vom considera că procesul verbal